Trebuie să uh, ne opunem neregulilor din alegeri. Uniunea Europeană trebuie să se distanțeze de aceste alegeri. Domnul, domnule Segedi, vă mulțumim. Urmează două minute domnul Zalewski. Tygodniem dla relacji polsko, proszę bardzo, dla relacji unijno-ukraińskich. Vă mulțumim. A fost o săptămână importantă pentru relațiile între Uniunea Europeană și Ucraina. A fost o săptămână